Bună ziua, și domnilor. Aș vrea să vă rog să luați loc. Declar deschisă ședința care a fost uh, închisă pe 13 septembrie 2012 și cu aceasta vă rog să luați loc, așadar. Procesul verbal uh, și textele adoptate ale ședinței din 13 septembrie sunt disponibile. Există comentarii, obiecții?